Allora, iniziamo subito. Bun, vă propun să trecem de îndată la vot. Pentru că suntem puțin în întârziere. Allora, prend... Bun, deci vă rog să luați loc pentru a începe de îndată cu votul. Vreau să reamintesc colegilor că, având în vedere noile reguli de vot, votul final pentru fiecare dosar va fi vot cu apel nominal în mod normal, noi aveam deja votul electronic pentru votarea finală, însă în documentele oficiale se regăsea doar rezultatul final. De acum înainte va fi introdusă și lista celor care au votat într-un fel sau altul, cu numele. Deci votul final nu va fi doar un vot electronic, așa cum facem noi, ci va fi un vot care se va regăsi nominal în procesele verbale ale comisiei noastre. Domnul Rubic, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Am dorit să vă spun pur și simplu că în acest moment la Comisia de Control Bugetar are loc votarea pe marginea întreprinderilor uh, comune și uh, eu, din păcate, nu pot fi în două locuri în același loc și aș dori să vă rog ca pe viitor să fim atenți ca voturi care, uh, voturi pe marginea aceeași temă, aceeași, aceleași teme, să nu mai fie organizate în același timp. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, putem să uh, ne grăbim puțin cu voturile ca să avem timp Ehm, dacă doriți să vorbiți puțin mai tare, fiindcă nu vă auzim. Da, spune doamna președintă, eu vorbesc oricum destul de tare, dar cred că vă puteți folosi căștile și să ridicați volumul. Bun, haideți să începem voturile. Haideți să verificăm întâi ca să vedem dacă toate consolele funcționează. S-a deschis votul, vot de test. S-a închis votul. 57 cartele de vot, 54 de voturi. Bun. Haideți să încercăm să avem o sesiune de votare bine organizată. Începem cu raportul Pilar del Castillo. Amendamentul 154 și 155 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 312 pentru, împotriva abțineri se adoptă 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă 54 de și 114 de pentru, împotriva abțineri se adoptă 55D și 14D împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. 15D pentru împotrivă 15D jurii pentru împotrivă abțineri se respinge. IMCO 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 56D pentru împotrivă abțineri se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 de 59 de împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 imco pentru, împotrivă, abțineri se adoptă împreună 68D, 101D, 583D, 574D, 37D, 32D. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17. Un amendament oral. 1. Pentru. Din partea raportorului împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la pagina 12. Compromisul 5. Pagina 12, compromisul 5. Ați găsit cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 30. 530. Odi. Pagina 30. Amendamentul 530. ODI. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la pagina 36. Amendamentul 568 și 36. 568 și 36. Nu înțeleg uh, din sală. La pagina 36 am amendamentul de compromis 4B. Înainte de 4B, capitolul 4, la începutul paginii avem amendamentul 568 și amendamentul 36 împreună. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4B. Am greșit eu, spune doamna președinte. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Verificăm, bun. S-a deschis votul. S-a deschis votul. 568 și 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Compromisul 4B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 4B, vă rog. 4B. Avem un vot de la socialiști în plus. Încă mai avem. Bun. S-a închis votul. 24 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Compromisul 4A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Verificăm 4A. Încă un vot de la socialiști în plus. S-a închis votul. 33 pentru, 23 împotriva, se adoptă. Trecem acum la pagina 65. amendamentele 109D și 743D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 110D. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 749 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 de. Doamnă președintă din sală, am votat amendamentul 744? Ils ne l'avons pas voté ici. Non, ça, ça, non, ça, ça, E, e caduto, dice. Mi se spune că este caduc. 744 este caduc. Adică nu mai votăm pe acest amendament. Bun. ...749 a fost deja votat și a fost respins. Trecem la 117D. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă împreună 754D, 755D, 756D. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Împreună 7, 122D, 123D, 124D. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă împreună 757 de, 50, 758 de, 759 de. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm totuși. Deci verificăm acest grup, vă rog. S-a închis votul. 25 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Amendamentul 125. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la pagina 75. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina 80. 80, amendamentul 150. Pentru. Pagina, pagina 80, amendamentul 150. ça, ça, ça tombe. No. Este caduc cel dinainte. Deci trecem la 150 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună 151D și 80D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 164 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună regii 11 și regii 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30D pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Împreună, amendamentul 264, 12, ca cult și 10 jurii. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. Pe amendamente, vot electronic, s-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 29 pentru, 10 împotrivă, 17 abțineri. Se adoptă. Trecem la votul legislativ. S-a deschis votul. Avem un vot pe PM+, plus, îmi retrag eu. Bun. S-a închis votul. 30 pentru, 12 împotrivă, 14 abțineri. Se adoptă. Un vot interinstituțional pentru negocieri. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este, se respinge Aveați o problemă cu aparatul de vot. Bun, haideți să reluăm votul, vă rog. Reluăm votul. E nevoie de 31 de voturi pentru. S-a deschis votul. Cine este pentru, împotrivă, vă rog. Avem un vot de la PP în plus, vă rog. Canciano, alții au scos. Bun. 30 pentru, 26 împotrivă, o abținere. Este respins pentru că trebuie să fie 31 de voturi pentru. Pentru votul voto Voilà. Bine, abbiamo... Bun, am încheiat acest uh, bloc. Trecem la raportul Ulfskog. 30 eh, ne vivono 31. Mm. Allora, eh, il eh, Bun, Raportul Ulskog. S-a deschis votul. Vă rog. We go to plenary Allora, voto aperto sulla relazione. S-a deschis votul pe raportul Ulfsgog. Vă rog. Voto. Votul e deschis pe raportul Ulfsgog. S-a închis votul. 46 pentru, 5 împotrivă se adoptă. S-a deschis votul pe raportul Herzog. S-a deschis votul. S-a închis votul. 52 de voturi pentru. Se adoptă în unanimitate. S-a deschis votul pe raportul Ransdorf. Vă rog. Ransdorf. S-a închis votul. Chiuza. S-a închis votul. I will not delay our vote. I have to thank to Mulțumesc, vreau să mulțumesc colegilor care au participat la pregătirea acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute și observațiile făcute și contribuțiile făcute. Vă mulțumesc. Complimenti al relatore, la sua rela Felicitări, domnule raportor. Vot, raportul dumneavoastră a fost votat în unanimitate. 52 de voturi pentru. Raportul Țavela acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 56 pentru, deci se votează în unanimitate. Raportul Ford. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru se adoptă în unanimitate. Vă rog. Raportul Turmes. S-a deschis votul. S-a închis votul. 55. O abținere se adoptă. Raportul Madurel. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 3 împotrivă, se adoptă. Raportul Van Nistelrooy. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri, se adoptă. Raportul Rubic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 55 de voturi pentru se aprobă în unanimitate. Felicitări! Raportul Eller. S-a deschis votul. S-a închis votul. 48 pentru 3 împotrivă o abținere se adoptă. Felicitări! raportul Panayotov. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru, 5 abțineri se adoptă. Raportul Thomson. S-a deschis votul. S-a închis votul. 57 pentru, se adoptă în unanimitate. Felicitări, Brita! Trecem acum la un raport mai lung, o listă de vot mai lungă la raportul Andres Parea. Începem. Amendamentele 56 și 57 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Împreună 73, 74, 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă împreună 11 și 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Votăm amendamentul 81. 81, spune doamna președintă, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 83 și 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 86, 87, 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 89 și 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. Împreună 14, 92, 91 pentru împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm electronic 95, vă rog. 95. Odi. S-a închis votul. 34 pe, la 21 se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mi se spune de la secretariat că trebuie să votăm și 101 pe care nu l-am votat înainte. Deci trebuie să revenim la 101, înainte de 102 și 103. Votăm 101, Lambert, pentru... După părerea mea se respinge, dar haideți să verificăm. 101. S-a închis votul. 19 pentru 31 împotrivă se respinge. Bun, trecem la 106. 106 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 111 și 112 pentru, împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 17. Acesta este retras împreună 113 și 114 pentru, împotrivă, abține se respinge. 115 pentru, împotrivă, abține se adoptă.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 126 și 127 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 129. S-a închis votul. 28 pentru, 29 împotrivă, se respinge. Aveți dreptate, ați avut dreptate. 129 se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 134. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 136. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 137 și 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 142 și 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru, împotriva abțineri se respinge. 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva. Verificăm, pentru că ceva mi-a scăpat la 21, vă rog. 21. S-a închis votul. 20 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 149 pentru, împotrivă, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună 151 și 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 157, 158, 159 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 22 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Următoarea pagină. Amendamentul 26. Considerente. 26. Andres Parea. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru împotriva abține se adoptă. 28 pentru împotriva abține se adoptă. 30 pentru împotriva abține se adoptă. 32 verificăm 30 bun verificăm 30 S-a închis votul. 27 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 32, 32, amendamentul 32 pentru. Trebuie să votăm și 31, fiindcă 30 a fost respins. Bun, deci votăm amendamentul 31. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună 36 și 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. S-a închis votul pe amendamentul 2. 20 pentru, 35 împotrivă, se respinge. 38. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge împreună amendamentele 39 și 53. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 44 și 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 45 și 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Împreună 48 și 52. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Împreună 49, 50, 51. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 55. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul, 55 pentru, se adoptă în unanimitate. Felicitări! Votul Vot final pe rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 54 pentru, foarte bine, felicitări raportoarei. Trecem mai departe, domnul Eller, vă rog. Ich will das Verfahren nicht aufhalten. Nu doresc să prelungesc procedura, dar aș dori să mulțumesc tuturor colegilor uh, care m-au ajutat cu acest uh, raport și avem acum această contribuție importantă pentru sectorul transportului în Europa datorită impunerii sale de către uh, Parlamentul European și cred că este un succes uh, imens. Mulțumesc! Complimenti, felicitări tuturor celor care au colaborat pentru obținerea acestui rezultat. Trecem acum la ultimul vot al acestei dimineți, raportul Iordan. Vă rog. Votăm în bloc amendamentele 32, 33, 34, 35, 36 și 39. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Vă rog, pentru că am văzut că grupul este foarte împărțit. S-a deschis votul pe primul bloc de voturi. S-a deschis votul, deci. S-a închis votul. 21 pentru, 34 împotrivă, se respinge. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Împreună 37 și 38. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 86. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 7. S-a închis votul. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 89. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 91. Pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 92. S-a închis votul. 99, 29 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 97. 97, prima parte, pentru că e pe părți. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul. Verificăm a doua parte, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99 și 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm 104, verificăm deci 104. S-a închis votul. 25 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, se respinge. 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7B pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm 7B? Vă rog. S-a închis votul. 15 pentru, 38 împotrivă, se respinge. 7A. Se adoptă. Trecem la pagina 12. șaptea, șaptea vă rog. Am votat deja. Ce voiați să verificăm atunci? Să verificăm? Vot, verificăm șaptea. Deci verificăm șaptea. Compromisul 7A, deci. S-a închis votul. 34 pentru, 13 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem acum la amendamentul 206 de la pagina 12, care este un vot adițional. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210 pentru, împotriva abțineri se respinge. 211 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 31 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 212 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 213 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm 43, vă rog. E votazione chiuse. S-a închis votul. 19 pentru, 34 împotrivă, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 44, da. S-a închis votul. 10 pentru, 40 împotrivă, se respinge. 45 pe două părți, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Vreți să verificăm cea de-a doua parte? Verificăm cea de-a doua parte. A doua parte a amendamentului 45. Verificăm. A doua parte. 45. Verificăm. S-a închis votul. 23 pentru, 30 împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. 54 pentru, împotriva abțineri se respinge. 55 pentru, împotriva abțineri se respinge. 56 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, obține, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 64. S-a închis votul. 25 pentru, 30 împotrivă, se respinge. Amendatul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 și 70 împreună pentru împotriva abțineri se respinge. 71. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, trebuia să votăm și amendamentul 66. 66 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 66 l-am votat. 71 acum. Am votat 66 pentru. Deja votaserăm 68, 69 și 70 împreună. Și acum 71, vă rog. Verificăm ce anume. Ce vreți să verificăm? 69 și 70, verificăm. Bun. 69 și 70. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 31 împotrivă, se respinge. Trecem la 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Un amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79. Aveam și 79. 79 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 l-am votat, 81. 8-1 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul al 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 83. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. Pe amendamente s-a deschis votul. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Vot final pe rezoluția legislativă pentru să deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 15 împotrivă, trei abțineri, se adoptă. Bun. Vă mulțumesc pentru participare. În 5 minute trecem la următorul punct. 5 minute pentru a vă permite să părăsiți sala și continuăm. resume. Dragi colegi, reluăm ordinea de zi și am ajuns la punctul 24 de pe ordinea de zi, a doua evaluare intermediară a mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor și vom asista la o prezentare din partea Comisiei Europene și salutăm alături de noi trei reprezentanți ai Comisiei, doamna Avis. Președinta grupului de experți independenți uh, privind mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor, dumnei va avea prima cuvântul și apoi vor urma domnul Stevens și domnul Mahler. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să ne prezentăm în fața dumneavoastră um, evaluarea noastră acestui mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor. Eu sunt uh, specializat în investițiile de capital și în dispozițiile economice. Lângă mine se află William Stevens, raportorul grupului nostru de experți independenți. Dumnealui a fost fostul secretar general al um, rețelei FK, Jean-Marie Malo, este șef de unitate în uh, DJ Research. Se ocupă și dumnealui de MFPR. Am împărțit prezentarea noastră în trei părți, evaluarea în sine și eu mă voi ocupa de acest aspect. Apoi, cele 10 recomandări prezentate de William și legătura între MFPR și noua orientare a programului Orizont 2020, prezentată de, prezentată de al treilea coleg. La început, permiteți-mi câteva cuvinte despre contextul general al evaluării noastre. Deteriorarea generală a accesului la finanțare pentru întreprinderi a fost stabilită de Banca Centrală Europeană, OCDE și așa mai departe, mai ales pentru finanțarea cercetării măsurilor de cercetare, dezvoltare și inovare. Am văzut că exista o teamă de risc, ceea ce a însemnat că cererea de credite a crescut chiar și în rândul societăților de mari dimensiuni și situația este cu atât mai uh, gravă pentru IMM-uri. Să vă dau câteva cifre. A fost vorba de o scădere de 12 până la 30% peste tot în Europa, în diferitele state membre. Ce este acest mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor? Este vorba de depășirea uh, dificultăților când vine vorba de accesul la finanțare pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Este vorba de un laborator, schema de garantare și de credite sprijinită de cadrul de finanțare numărul 7 și a fost dezvoltată împreună cu Banca Europeană de, de Investiții și inițial a fost orientată înspre societăți mai mari, uh, întreprinderi cu capitalizare de piață medie și așa mai departe. Un miliard provine din partea uh, programului de, cadru de cercetare numărul 7 și celălalt miliard provine din partea Băncii Europene de, de Investiții și prin proiect de, de pârghie se ajunge la, s-a ajuns la o sumă de 10 miliarde de euro. În anul 2010, după prima evaluare efectuată în urmă cu trei ani, dacă nu mă șel, MFPR pentru IMM-urile inovatoare și întreprinderile cu capitalizare de piață medie a fost uh, creat deja, nu a fost uh, gestionat în mod direct de Banca Europeană de Investiții, ci de Fondul European de Investiții prin unii intermediari. Care sunt rezultatele evaluării noastre? MFPR a fost foarte atrăgător pentru societățile active în cercetare, dezvoltare și inovare. V-am pus la dispoziție un document în care regăsiți mai multe cifre repartizate, defalcate pe mai multe sectoare din punct de vedere geografic, deci puteți să consultați toate aceste cifre a fost depășit obiectivul inițial de acordare a creditelor și și-a îmbunătățit distribuirea din punct de vedere uh, geografic. Au fost semnate credite în valoare de 12,9 miliarde de euro, fiind așteptată, fiind așteptată inițial o sumă de 10 miliarde de euro. Um, a existat și un, o investiție suplimentară privată în cercetare, dezvoltare și inovare cu un efect de pârghie suplimentar se aștepta la o sumă de, de 30 de miliarde de euro și a fost investită până la urmă 34,1 de miliarde de euro. Creditele au ajuns în 23 de state și în documentul respectiv puteți vedea care este um, distribuția geografică și aceste credite au ajuns și la trei state asociate la um, programul cadru numărul 7. Au uh, au fost semnate 23 de acorduri de garantare în 14, în 14 state și se pregătesc uh, alte asemenea acorduri. Se ajunge la un portofoliu de garanții maximă de 1,2 miliarde de euro și ținând cont de efectul de pârghie se ajunge la o sumă de 2,4 miliarde de euro. 600 de credite au fost uh, atribuite deja întreprinderilor mici și mijlocii și celor cu capitalizare de piață medie, ceea ce înseamnă o medie de 600.000 de euro pe, pe întreprindere. Care sunt concluziile preliminare? Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor a permis băncii europene de investiții să își mărească capacitatea de a oferi credite mai riscante și a, sprijinit o, o abordare de cooperare între Comisia și Banca Europeană de Investiții. The Commission and EIB Capacitatea Comisiei și grupului din Banca Europeană de Investiții de a, să, de a modifica în mod rapid structura acestui instrument, ținând seama de uh, condițiile schimbătoare, a reprezentat un punct foarte al acestui mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor pentru a ține seama, de exemplu, de necesitățile IMM-urilor și um, întreprinderilor cu capitalizare de piață media. Puteți vedea pe această imagine repartizarea geografică a mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor și a instrumentului de partajare a riscurilor. Vedeți că există mai multe uh, culori am, uh, există acorduri sem, semnate cu 23 de intermediari în 14 țări pentru instrumentul de partajare a riscurilor și operațiuni MFPR în 25 de, de state. Când vine vorba de recomandări, continuitatea și flexibilitatea sunt necesare pentru a ține seama de condițiile pieței și avem nevoie de optimizarea mijloacelor care stau la dispoziție. Și acum îi dau cuvântul lui William. Vă mulțumesc, mulțumesc și președintele pentru ocazia pe care ne-o dă să prezentăm rezultatele noastre. Avem 10 recomandări, 10 este un număr ușor de ținut minte. În primul rând, în luna iunie 2013, am recomandat continuarea consolidării și extinderii parteneriatului uh, Um, între Comisia Europeană și instituțiile europene și grupul BEI uh, cu, și cu filiala sa, Fondul European de Investiții, uh, S-au folosit uh, resursele de capital ale BEI și ale Comisiei drept garanție, iar instrumentele financiare uh, Uh, dintre care face parte și uh, instrumentul de intensificare a riscului, uh, se încadrează în sfera programului Orizont 2020 și, con- și recomandăm continuarea acestuia. Am recomandat construirea unei platforme unde pot fi adăugate și alte elemente acestui parteneriat. Ne referim aici la fondul de coeziune a statelor membre, fonduri de la alte, din alte părți ale Horizon 2020 pentru ca această platformă, acest parteneriat între BEI și Comisia Europeană să poată fi îmbunătățit cu resurse suplimentare. Recomandarea numărul 3 însă era aceea uh, de concentrare a resurselor uh, asupra IMM-urilor inovatoare și asupra companiilor mai mici și asupra întreprinderilor cu capitalizare de piață medie. Fiindcă până acum uh, s-a pus accent pe companii mai mari și pe întreprinderi cu capitalizare de piață medie. Am recomandat ca maximum de resurse bugetare posibil să fie uh, alocate instrumentelor financiare viitoare cu, iar um, top urile bugetare din alte surse să se concentreze pe coeziune și pe interese financiare anume. Și, în egală măsură, sinergiile între Horizont 2020 și programul COSME trebuie să fie îmbunătățite. Apoi am recomandat uh, ca acest sistem să se concentreze pe cerere, fiindcă design lesnește întreprinderilor să uh, aibă acces la credit și să fie deci, bazat pe cerere, așa cum s-a întâmplat și, pe, pe, și în trecut. Ar trebui să, să să se asigure că cei care au nevoie mai mare au acces la aceste instrumente. Deci pentru strategia de piață sau um, aici trebuie să există o conștientizare mai mare, iar um, în ceea ce privește infrastructurile de cercetare pentru proiectele mai grele care nu uh, sunt, pentru care creditul nu este acceptat așa de ușor, există un uh, element de consiliere consolidat la BEI. Recomandarea numărul 6 era aplicarea unor măsuri de, uh, de atenuare a riscului cu prevederi pentru un uh, volum de credit și am recomandat aceste măsuri și pentru a oferi continuitate între programul actual în, din cadrul programului 7 al 47 din Orizont 2020. Apoi, o altă recomandare privind gestionarea acestui instrument a existat un, o, un consiliu director unic, am, am recomandat continuarea acestuia și am recomandat consolidarea relației cu sistemul de guvernare Cosmen. Nu există nicio... Și în cele din urmă, am mai recomandat ca monitorizarea sistemului să se bazeze pe un set de obiective și uh, indici mai bine definit deci, evaluarea trebuie să fie făcută în conformitate cu, indi, cu indicatori cheie privind performanța. Acestea sunt principalele noastre recomandări. Am, am avut o colaborare foarte bună cu între grupul, cu comisia, cu grupul B, lucru pentru care vă mulțumesc foarte mult. Thank you. <laughs> Thank you very much. I would like to... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, președintelui și comisiei pentru prilejul pe care mi l-au dat de a vă împărtăși nu numai rezultatele grupului uh, de experți independenți, unde vreau să menționez pe domnul Figueiredo, uh, președinte ISM, Torben Meleț și Elica Mann, fost uh, membru al Parlamentului European. Deci vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a vă arăta modul în care ține cont Comisia pe deplin de conținutul acestui raport Vă reamintim unele puncte care fac parte din Orizont 2020, fiindcă, bineînțeles, aici am introdus uh, recomandările ale recomandările făcute de grupul independent de experți primul rând vreau să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru sprijinul acordat, uh, bugetul alocat în conformitate cu uh, pentru Orizont 2020 reprezintă 3, aproape 3,7% din întregul buget al Orizontului 2020, aproape dublul perioadei anterioare, care reprezintă o mm, creștere substanțială ceea ce oglindește limpede importanța acestui tip de sprijin, mai ales uh, în acest context. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru ajutorul acordat. Ne va permite acest lucru să continuăm activitatea și să ne extindem la nivelul mijloacelor pentru a putea face față nevoilor uh, specifice ale pieței în uh, acest domeniu, mai ales pentru IMM-uri, iar acesta este Primul aspect asupra căruia vreau să atrag atenția este vorba despre modul în care instrumentele financiare vor uh, sprijini uh, IMM-urile inovatoare și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie. Nu înseamnă că nu vom mai sprijini în continuare companiile mai mari, vom face acest lucru în continuare fiindcă am înregistrat succes și există nevoie mai ales pentru produse, cercetare și dezvoltare ambițioase, dar nevoia cea mai mare se manifestă în uh, etapele timpurii pentru companiile mai mici. Acest lucru se manifestă în programul Horizon 2020 prin măsurile pe care le avem acolo. Nu vreau să le trec acum în revistă, dar mă dar sunt mai multe instrumente pentru IMM-uri și alte instrumente asemănătoare care există în Horizon 2020, care vor fi, uh, care se vor adăuga aceste instrumente financiare de credit și de capital. Dat fiind modul în care am răspuns recomandărilor grupului de experți, trebuie să vă spun că vom lansa deja cu alături de partenerul nostru BEI și de Fondul European de Investiții un urmaș al lui uh, RSI, RSFF și al programului uh, CIP care se numea la ora aceea GIF 1, după cum știți. Vom face acest lucru în strânsă legătură cu COSME pentru a ne asigura că nu există suprapunere a eforturilor, ci um, acestea se adaugă eforturilor făcute pentru COSME și și dăm o mână de ajutor într-adevăr IMM-urilor. Vom face acest lucru um, și pentru, și pentru a ne asigura că uh, întregul uh, ciclu economic al IMM-urilor are de câștigat și vom face acest lucru punând accent anume asupra IMM-urilor și asupra întreprinderilor cu capitalizare de piață medie. Pentru a simplifica și pentru pentru a simplifica accesul, dar și pentru a asigura un impact sporit, nu numai că vom uh, conlucra cu Fondul European de Investiții și BEI, ci pe parcursul programului Orizont 2020 vom încerca să aducem alături de noi alte uh, Uh, alte părți interesate pentru a avea un impact mai mare și pentru a, a avea mai mulți intermediari financiari la nivel local care să ofere sprijinul de care au nevoie IMM-urile la nivel local. Așa cum s-a spus uh, în uh, raportul grupului de experți independenți, un, guvernanța relevantă reprezintă un subiect foarte important. În acest context, nu numai că vom avea un consiliu de director unic la BEI și la Fondul European de Investiții, deci nu vom face acest lucru însă numai pentru Orizont 2020, vom avea și organisme de guvernanță uh, comună la COSME, mai ales în ceea ce privește capitalul, pentru a ne asigura că există o abordare adecvată. În egală măsură, uh, vom ține cont de uh, importanța campaniilor de conștientizare a opiniei publice pentru a putea să Mm, pentru a ne asigura că uh, beneficiarii cunosc aceste instrumente existente, mai ales uh, la nivel local, prin identificarea uh, intermediarilor care pot oferi acest tip de sprijin. Iar în acest context vreau să subliniez faptul că vom oferi posibilitatea această posibilitate intermediarilor financiari de orice tip, ne referim la bănci aici în ceea ce privește uh, facilitatea de garanție, dar acest lucru înseamnă că băncile regionale de promovare, băncile publice sunt, sunt intră în acest sistem și pot lua parte la el. Aș dori în egală măsură să vă spun că un lucru foarte important pe care l-am, uh, l-am testat în programul cadru 7 este, este experiența pe care o poate oferi BEI în ceea ce privește proiectele ambițioase uh, care să atragă investiții. Am testat acest lucru și o vom face în continuare, fiindcă s-a, a fost încununat cu succes. Iată de ce vom avea un acord de asistență tehnică cu BEI pentru a putea oferi acest tip de sprijin uh, proiectelor foarte ambițioase, dar și pentru a oferi acces uh, ușor la informații pentru entitățile mici, pentru entitățile mai mici, iar Aici, uh, alături de colegii de la COSME, vom încerca să îmbunătățim accesul la portalele de finanțare, tot cu sprijinul BEI și uh, fondul, al Fondului European de Investiții. În concluzie, aș vrea să vă spun că în programul Horizon 2020 vom, ne vom încerca să ne asigurăm, să as, asigura în continuare că aceste sisteme sunt complementare. Programele se vor continua. Probabil, vom, probabil bugetul se va tripla, cel mai, cel mai probabil. În egală măsură vom încerca să, să delocalizăm posibilii beneficiari, iar în programul de lucru 2014-2015 pentru orizontul 2020 vom evalua uh, proiectele privind instrumentul de IMM care trec de la etapa 1 la etapa 2 pentru a vedea, pentru a vedea dacă proiectele sunt promițătoare, dacă IMM-urile sunt promițătoare la nivelul de dezvoltare și creștere economică și dacă uh, ar putea fi sprijinite uh, prin instrumentul de finanțare a creditului sau uh, finanțarea capitalului pentru a grăbi procesul. Vom crea o rețea de organisme intermediare în Europa care vor uh, desfășura această activitate. În final, dați-mi voie să vă spun că uh, Mecanismul de finanțare, partajarea riscului a fost un succes. Programul cadru 7 și a reprezentat temelia pe baza căreia am făcut propunerea pentru orizontul 2020, care este mult mai ambițioasă și care oferă un instrumentar uh, mult mai semnificativ. Acest lucru s-a întâmplat uh, și pentru că am testat MFPR-ul. Iar acest context, uh, chiar dacă Uh, la început um, a fost constrângător să avem o evaluare de la jumătatea parcursului a acestui mecanism în uh, PC7. Putem să spunem acum că a fost extrem de util, că datorită acestei evaluări de la jumătatea parcursului și datorită obiectivelor care au fost stabilite de către Parlamentul European, am reușit, iată, am, am a, a trebuit să facem mecanismul cât mai eficient cu putință și să facem recomandări în vederea eficientizării suplimentare a acestuia, iar um, instrumentul de partajare a riscurilor există datorită acestei evaluări de la uh, jumătatea parcursului care a avut loc în anul 2010, iar aici, iar de, de asta uh, și aici o să conchid, vreau să vă spun că vom introduce din nou în instrumentul nostru de finanțare o evaluare de la jumătatea parcursului din nou pentru toate aceste instrumente în anul 2016-2017, chiar dacă nu există obligativitatea juridică în orizontul 2020 de a face acest lucru, noi însă considerăm că este un, o metodă de monitorizare și de gestionare extrem de eficientă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările făcute, iar acum dăm cuvântul în sală. Domnul Eller are cuvântul. <clears throat> Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a mă adresa experților și comisiei, aș dori să spun cât mă bucur să vă văd uh, la prezidiu, pentru că este frumos ca în asemenea vremuri tulburi să putem să ne partajăm responsabilitățile și cred că ați uh, contribuit foarte mult la succesul fostului prim-ministru din Polonia, pe imagina acestor teme și mă bucur că am fost martor al acestei perioade. În primul rând, domnule Steven, sper că nu ne, nu ne veți uh, înțelege greșit. Uh, Absența colegilor noștri nu înseamnă că nu ne interesează această temă. Parlamentul European a urmărit cu mare atenție evoluția acestui instrument și considerăm că contribuția dumneavoastră a fost foarte importantă. În momentul în care am discutat Orizont 2020, Parlamentul European a fost asigurat că va exista un acces și la acreditare și vor fi înlăturate obstacolele în calea acestui acces și tocmai de aceea a existat o majoritate și o dorință de a nu reduce finanțarea acestui instrument. Și este important să înțelegem cât mai bine recomandările dumneavoastră. First of all, could you elaborate a little bit? Am câteva întrebări de principiu principiale pentru dumneavoastră. Ați putea să ne spuneți mai multe cuvinte despre efectul de pârghie. Dacă citim cu atenție cifrele, acest instrument a avut succes, dar din, din punct de vedere economic, în legătură cu piața unică a Europei, ne dăm seama că este un instrument totuși uh, limitat. Deci se pune întrebarea care sunt așteptările legate de efectul de pârghie pentru viitoarele, noile instrumente și care va fi nivelul de finanțare care va avea un adevărat efect de catalizator. Și al doilea punct, se pare că există o mică diferență între dumneavoastră și comisie. Există unele instrumente ca și COVIN, unde comisia a comasat aceste sectoare industriale, cum este industria IT și altele, pentru a răspunde acestei vestite valori a datoriei. Aș dori să știu dacă considerați că este o idee bună ca forma, în forma noului instrument să fie integrat și acest efort, pentru că avem, există mai multe operațiuni care se derulează, dar care nu sunt uh, interconectate într-un fel sau altul. Deci se pune întrebarea dacă există vreo legătură între diferitele forme de, de capital. Și până acum discutăm despre credite și datorii, dar din punctul de vedere al efectului de, de, pe, de pârghie, accesul de, pe piața de capital ar avea, ar avea efecte mult mai, mult mai puternice și tot din punctul de vedere al uh, gradului de îndatorare, al efectului de pârghie, considerați că ar trebui să extindem acest uh, instrument și în uh, alte domenii pentru a răspunde mai bine unor uh, politici ale Uniunii Europene. Dacă ne dorim consolidarea sectorului TIC, am putea să ne concentrăm pe acest sector, de exemplu. Deci care este părerea dumneavoastră din acest punct de vedere. Acest instrument ar trebui să fie unul uh, cât mai extins, să se ocupe de toate domeniile sau ne concentrăm asupra unui sector specific, pentru că argumentul uh, principal la care ați recurs dumneavoastră este că accesul la finanțare este limitat și este un, ar- un argument probabil uh, adevărat, dar până la urmă este vorba de o cifră statistică uh, și statistică, statisticile pot fi diferite de la un domeniu la altul și aș dori să știu care este recomandarea dumneavoastră în acest punct de vedere. Și în plus, v-ați referit deja la intermediarii naționali și la sectorul privat. Um, la ce trebuie să ne așteptăm în urma modificării Băncii Europene de Investiții? În uh, trecut am discutat despre caracterul uh, acestei instituții, care este o bancă, și, pe de altă parte, Fondul European de Investiții ar putea fi mai flexibil și am avea la dispoziție tranșe de bani mai, uh, mai reduse. Îmi cer scuze pentru intervenția mea lungă. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile și mi-aduc aminte, într-adevăr, de negocierile purtate pe marginea dos- dosarului respectiv. Doamna Avis. Mulțumesc foarte mult că ați citit uh, raportul nostru cu așa mare atenție și că dați dovadă de atâta interes față de recomandările noastre. Pentru început, dați-mi voie să vă spun că sunt specializată pe capitalul de risc de 12 ani și că acest efect de pârghie pe care l-am și exersat foarte direct este de la 1 la 16. Suntem departe de această dimensiune în cifrele care ne sunt furnizate dintr-o serie de motive. În primul rând, mi se pare, este piața în forma sa actuală. Cifrele pentru unele dintre ele sunt catastrofale, mai ales pentru sudul Europei. Am urmărit toate cifrele statistice pentru a vedea care este funcționarea acestei metodologii și în ciuda acestora, în ciuda sistemului de garanții, mai ales pentru acest program RSI foarte inteligent, a existat o mobilizare a actorilor financiari care altfel nu s-ar fi produs. Deci acest prim efect de pârghie este evident. Chiar dacă, recunosc, nu este foarte ridicat. Însă, există ceva ce l-ar putea îmbunătăți. În experiența mea, dați-mi voie să vă spun ce a stârnit acest interes în nivelul, la nivelul cofinanțatorilor. Expertiza în dosare în amonte pe domenii extrem de complicate, fiindcă vorbim despre uh, IMM-uri strategice uh, și industrii strategice, aveam experți care puteau spune fie pe plan industrial, fie pe plan financiar că proiectul este valabil, chiar dacă era unul, să spunem, dificil. Și de aceea am insistat așa mult în raport pe două puncte. Awareness. Eu personal am scris chiar acolo aproape de în jurul clusterelor inteligente din întreaga Europa, pentru că, după părerea mea, nu e suficient să existe doar orientări. Există subiecte însă care pot fi interesante, aveți dreptate și înțeleg argumentul dumneavoastră pe subiectul focalizării pe domenii în care există potențial în Europa și poate nu există suficiente mijloace concrete. Prin urmare, evident că pe aceste produse trebuie să consolidăm informațiile pentru a fi canalizate și mai mult către finanțarea europeană. Însă cred de asemenea, și am spus acest lucru în mod repetat băncii de investiții în toate întâlnirile, că e foarte important să existe o rețea de experți și că acești experți trebuie să existe pe plan intern, sigur, dar în funcție de domeniile în care există interese europene în înaltă tehnologie, care să fie, așa cum spunea David Malo, în bănci, în clustere, în întreprinderi, astfel încât să poată alimenta conducta aceasta în amonte. Poate că v-am răspuns cu detalii prea tehnice, mă îndepărtez puțin de subiectul pe care îl uh, discutăm. Răspunsul meu nu e pur teoretic, dați-mi voie să vă spun că așa funcționează lucrurile. Poate câteva comentarii suplimentare din partea mea, în primul rând în ceea ce privește efectul acesta de pârghie. Introducerea componentei RSI în facilitatea aceasta de partajare a riscului este nouă după prima evaluare Mitterrand și cred că în a doua etapă s-a dovedit a fi extrem de de succes. De curând am văzut un număr semnificativ de sinapse bancare care beneficiază de această schemă, funcționând împreună cu facilitatea de partajare a riscurilor. Prin urmare, preocuparea noastră este că trebuie să existe suficiente fonduri pentru toate băncile care doresc să facă acest lucru. Și acesta este motivul pentru care platforma propusă este o abordare foarte bună, prin care parteneriatul între comisie cu diferitele sare resurse financiare și BAF care, reprezintă o care au o capacitate excelentă pot să extindă resursele din regiunile sau sectoarele care necesită credite sau pe viitor poate și capital propriu. Prin urmare, sprijinim această direcție pentru regiuni specifice dacă autoritățile hotărăsc să facă acest lucru, să folosească fondurile de coeziune, utilizând mecanismele și expertiza facilității de partajare a riscurilor pentru a implementa scheme regionale pe bugete specifice. În ceea ce privește datoria versus capital propriu, sigur că Facilitatea în sine nu um, era creată pentru a facilita acumularea de capital propriu, însă considerăm că pe viitor s-ar putea să existe posibilitatea de a le combina pe cele două. Salutăm studiul făcut de Comisia Europeană în ceea ce privește uh, schema fond, pentru fonduri, unde um, această posibilitate nu este exclusă. Este clar că uh, capitalurile proprii sunt relevante pentru companiile care acționează la nivel mondial, eh, sunt o componentă necesară. N-a fost mandatul nostru să studiem asta, dar totuși este clar că e nevoie de acțiune mai intensă din partea Comisiei. Nu o să repet cele spuse deja de colegii mei, lucru cu care sunt de acord. Vreau să mai adaug câteva aspecte, mai ales în ceea ce privește această întrebare referitoare la zonele specifice în funcție de cerere. În primul rând, am prevăzut în orizont 2020 această posibilitate pentru că bugetul privind accesul la fonduri este dirijat în funcție de cerere, dar există posibilitatea de top-up din tot programul Orizont 2020 sau EMFF și și din fonduri eh, publice, regionale, de exemplu. Deci important este să vedem dacă există dorința politică. Vom face acest lucru, vom testa în orice caz. În, to- în primul rând, în 2015 vom testa în programe pilot mici, în domeniul TIC, și al motoarelor de afaceri, cu o parte a banilor venind de la AIT din orizont 2020 pentru a vedea dacă lucrurile funcționează în practică și dacă există posibilitatea de a crește cooperarea cu participanți care nu sunt suficient folosiți, în special ONG-urile. Un alt aspect asupra care aș vrea să mă axez este cel referitor la alegerea de entități interesate și intermediari financiari. Ultima întrebare din partea domnului Eller, de fapt. În cazul B, într-adevăr, am uh, lucrat, să spunem, la proiectele mari. E normal, datorită structurii băncii în ceea ce privește IEF, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem proiecte mai mici, având în vedere structura fondului, care lucrează și cu intermediari, așa cum a și spus dumneavoastră. Dar în cazul BEI vom lansa în cadrul Orizont 2020 produse noi, folosind de asemenea intermediari, în special pentru aceste mid-cap-uri și în anumite țări în Europa, știți că în sectorul economic există o pondere importantă a acestui gen de companii care generează locuri de muncă și grupuri. Și genul și uh, e nevoie de sprijin financiar pentru acest gen de companii. Vom lansa ceva similar cu RSI pentru IMM-uri, vom face acest lucru și pentru mid-cap-uri MCI este acronimul deocamdată, dar probabil se va modifica pentru a-l face mai atractiv. De asemenea, cu BEI testăm o altă posibilitate flexibilă și anume un mix de finanțare a datoriei capitalului propriu. Un alt produs pe care vrem să-l testăm în primii trei ani, care se numește GFI, deocamdată și, de asemenea, și aici va exista flexibilitate la nivelul abordării. Sigur că vom lua în considerare specificitatea grupului BEI pentru a ne asigura că obținem cei mai buni de acolo. Dar nu e vorba de o limitare a noastră. Știți că, de exemplu, în cazul COSME, singurele Eh, entități interesate pot să fie EIF. În cazul Orizont 2020 spunem că sigur vom lucra cu instituții care sunt B și EIF, dar eh, există posibilitatea de a folosi și alte instituții financiare care sunt gata să acționeze ca și BEI sau EIF pe teritoriul eh, Uniunii Europene, întreg teritoriul. Ne gândim aici la entitățile cu investiții pe termen lung. Caisse de Depot în Franța sau FW în Germania. Acestea sunt uh, entități cu un impact potențial foarte mare dacă se arătură acestor structuri. Nu o să facem asta în viitorul apropiat, să fim sinceri, dar am început discuțiile cu ei și cu Bay pentru a vedea cum putem să ne fuzionăm eforturile și cum putem să atingem grupurile țintă în cel mai potrivit mod direct sau prin intermediari financiari. Mai există un alt răspuns la întrebările domnului Eller în ceea ce privește acest uh, capital propriu privat. În orizont 2020, pentru a garanta complementaritatea cu COSME, ne vom axa pe fazele incipiente și COSME pe fazele principale. Însă trebuie să avem în vedere și aspectele concrete de pe piață. Există multe fonduri care investesc în ambele, în toate etapele. Și asta o să facem noi împreună. Ce ați menționat dumneavoastră este un aspect foarte interesant pentru că, într-o anumită măsură, nu este în totalitate acoperit de COSME sau de Orizont 2020. În COSME, dat fiindcă acesta intenționează să sprijine IMM-uri în special, unii dintre posibili beneficiari ai fondurilor nu mai sunt IMM-uri. În ciuda faptului că COSME este pe în faza în care este nevoie de investiții, vor exista dificultăți juridice de a interveni datorită faptului că noi ne axăm mai degrabă pe faza incipientă, uneori e prea devreme, alteori prea târziu, depinde. Însă cred că trebuie să ne gândim și la această posibilitate, pentru că în orizont 2020 există o marjă de manovră. Ce spunem este că ne vom centra pe această etapă, nu că ne limităm la asta și vom explora acest lucru și în contextul studiilor pe care le-am lansat pentru acest fund of funds, pentru că are legătură și va acoperi uh, partea care este mai degrabă, se axează mai degrabă pe final. Sigur că putem discuta acest lucru în următorul mandat cu dumneavoastră, dacă doriți. Vă mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul domnului Avis, doream să vă întreb dacă doreați să reveniți Domnul Odi, nu, doamna Avis are o completare acum, după care voi da cuvântul domnului Odi. On a abordé les aspects calitatifs. Am abordat aspectele calitative, legătura dintre diferitele moduri de finanțare, deci o metodologie care ia în considerare toată poziția unei companii și vreau să mă refer la aspectul cantitativ care a fost abordat prin intermediul acestor surse de finanțare, ca să vă ofer un indiciu. existau uh, un miliard în plus la nivel de cerere. Era un program care în orice caz uh, era bine să fie continuat, ceea ce înseamnă că așteptările care au născut în jurul acestui program militează în favoarea abordării care să nu fie stop and go am lansat ceva, mai ales în ceea ce privește creditele de plată și a funcționat mai mult decât ne așteptam la început. Și acum trebuie să luăm în considerare această metodologie care este adaptată perioadei. Thank you. Um, Mr. Odi. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Odi. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte mă alătur complimentelor pe care vi le-a făcut domnul Leler conservatorii sunt în grupul PP, iată, și asta permite raport, un raport politic pe care eu personal îl apreciez. Veți termina mandatul, o să vă regretăm. O să vă regretăm umorul și centrarea dumneavoastră pe fapte concrete. Mulțumim, doamna ministru, pentru explicații. Eu cred că trebuie să lucrăm împreună asupra acestei structuri financiare, până la urmă vorbim despre bani publici la nivel european, regional și național și trebuie să vedem cum ne putem asigura că avem cel mai competitiv continent în lume ce am ratat cu strategia Lisabona putem avea pe strategia Euro 2020 aștept cu nerăbdare să văd ce vor hotărâi șefii de stat și de guvern cu privire la prima evaluare pe propunerea Comisiei. În ceea ce privește mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor, este o pistă care se dovedește a fi foarte interesantă, cu efecte de pârghie. Am fost raportor pentru jumătatea intervalului pentru al șaptelea program cadru, am analizat, prin urmare, o serie de programe care țin de cercetare și mă întreb care este calitatea acestor intermediari financiari. Fiindcă BEI este un instrument extrem de important și calitativ, îmi pare rău că nu este un instrument comunitar, poate că o să devină într-o zi, cine știe, însă mă întreb dacă BEI nu se implică în prea multe direcții, adică îi cerem prea multe pe capitalul de risc și aceste mecanisme de partajare a riscurilor, oare n-ar trebui să extindem uh, numărul de intermediar. mă gândesc, de exemplu, la rețeaua din domeniul comercial sau rețeaua de experți contabili. Nu există și alte rețele care să poată, să spunem, comercializa, în ghilimele, toate aceste moduri de finanțare pentru a ajunge direct la IMM-uri sau la... Nu mă refer neapărat la micro-întreprinderi, dar mi-amintesc de un studiu care analiza rata mortalității în rândul întreprinderilor și ne-am dat seama că uh, acestea se reduceau cu 10, de 10 ori dacă exista un plan de finanțare bine stabilit care însoțea evoluția întreprinderii respective pe o anumită durată, mai ales pentru micro-întreprinderi. Acolo există instrumente publice, mă gândesc de exemplu la rețelele din domeniul comercial care să poate să se asocieze băncilor. Am văzut lista de bănci din raportul dumneavoastră bănci franceze, de exemplu. Există o bancă din Franța care se regăsește acolo, dar există și alte rețele bancare și nu știu dacă acestea vor propune, în ghilimele, tipuri de servicii pe care le puteți dumneavoastră uh, însoți. Și comunică până la urmă, la nivelul Uniunii Europene, beneficiarul final înțelege că Uniunea Europeană este cea care a declanșat Uh, tot ceea ce acești intermediari nu pot proteja până la urmă? Adică e vorba de o acțiune a Uniunii Europene? Vrem să vă mulțumim pentru recomandările pe care ni le faceți, dar s-ar putea să existe o problemă de simplificare a procesului decizional până la beneficiarul final, fiindcă acesta, cum am spus, trebuie să știe că Uniunea Europeană este cea care l-a ajutat, uh, pe această problemă, accesul la finanțare a IMM-urilor noastre. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. V-am văzut la Strasburg, m-am întâlnit cu dumneavoastră la Strasburg de activitatea noastră. Ce-mi spuneți dumneavoastră mi amintește de ce am făcut eu la nivelul Camerei de Comerț și Industrie din Paris, unde există 400 de întreprinderi membri. Am vrut să văd dacă acest program european e cunoscut de membrii acestei Camere de Comerț și răspunsul este clar, nu. Din potrivă, ce mi s-a spus și am reținut este că există o capacitate de reperare a micilor întreprinderi de către această enormă cameră de comerț, cred că e cea mai mare din Europa, și mi s-a spus că am constatat că, pentru că nu găseau mijloace financiare, multe dintre aceste întreprinderi preferau să fie achiziționate și înghițite decât să se dezvolte. Evident, deci că sunt lucruri de îmbunătățit în ceea ce numim această new awareness. Aveți dreptate, există și oameni care sunt capabili să repereze și mai bine ceea ce merită să fie încurajat. Da, sigur că aici ne um, vedem și care este dimensiunea problemei cu care ne confruntăm. Și dacă nu putem crea această platformă europeană pentru a finanța întreprinderile care există peste tot în Europa, evident va exista pierdere, evaporări, dead Valley va apărea. Aveți dreptate, trebuie ca sistemele uh, să se lege între ele. Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții își fac foarte bine treaba și există și multe alte lucruri care trebuie să fie implementate dacă vrem să avem un mai bun sourcing. Dacă vrem ca aceste întreprinderi să fie încurajate până la capăt și să devină competitive dacă vrem să le încurajăm să crească și să își găsească mijloace să o facă. Poate Martuș, care era cu noi, pentru Banca Europeană de Investiții ar putea să adauge câteva lucruri. Uh, Mulțumesc. Uh, da, eu gestionez uh, programul mecanismului de finanțare cu partajarea riscului la BEI și am și responsabilități la Fondul European de Investiții când am demarat uh, programul RSI în 2011 pentru IMM-uri și uh, întreprinderile capitalizare de piață medie. Sunt de acord cu dumneavoastră și cu ce spus înainte în ceea ce privește importanța implicării celorlalte rețele non-financiare Uh, în ceea ce privește uh, canalizarea proces, proiectelor către, către finanțare. Acest lucru se face de ceva timp. Avem foarte multe activități de uh, conștientizare a opinii publice în rândul piețelor, conferințe, seminarii și așa mai departe. Participăm la tot soiul de dezbateri unde încercăm să să prezentăm cât mai bine mecanismele de partajare a riscului, însă Europa este foarte mare, nu reușim să ne facem cunoscuți să ne devenim faimoși peste noapte, nu suntem nici Apple, nici Coca-Cola, asta este o problemă cu care ne confruntăm, o problemă reală. Um, nu e multă lume interesată în domeniul financiar, deci chiar dacă există inovări în acest domeniu, nu nu se gândește nimeni cum să le pună pe piață. Asta este una dintre problemele cu care ne confruntăm. Apoi, eh, problema cu intermediarii nefinanciari este că se proiecte, dar ei și nu iau riscuri. De pildă, în cadrul uh, unor anumite produse pentru intermediari financiari care primesc garanții de la Fondul European de Investiții, la nivel local trebuie să fie cineva acolo care cunoaște întreprinderea ce va fi finanțată și care să-și asumă o anumită parte a riscului. E normal acest lucru, fiindcă e nevoie de oarecare armonizare a dispozițiilor de partajare a riscurilor alături de noi. Apoi, în ceea ce privește BEI, uh, ce facem noi? Uh, e bine, aici cred că punem pe, pe picioare un sistem foarte bun, așa cum s-a spus la început, uh, dat fiind dimensiunea băncii și modul în care funcționează aceasta de zeci de ani, este limpede faptul că, prin definiție, se adresează întreprinderilor mai mari și sumele de creditare sunt și ele mai mari. Nu putem, ca în mod eficient, să Uh, oferim credite mici um, întreprinderilor mici de pe piață sau micilor promotori. De ceva timp avem proiectul pilot care se numește JEF uh, pentru întreprinderile cu până la 3.000 de angajați. Deci nu sunt nici întreprinderi foarte mari, nici foarte mici, dar teoretic orice companie care are peste un angajat poate să beneficieze de acest instrument. Iar acest instrument este livrat mult mai rapid de la solicitarea creditului. Primul contact cu întreprinderea și semnarea contactului de credit Uh, anul trecut am avut un timp record de 2 luni și jumătate, deci un timp foarte scurt. Deci pentru uh, sume de la 15 la 25 de milioane, o, o perioadă de 2 luni și jumătate până la semnarea contractului de credit este uh, este ceva lăudabil. Punem la punct acest sistem pentru a avea 20-25 de astfel de proiecte pe an, 300-400 de milioane eh, de cifre de afaceri de activitate pentru, de credite directe pentru companiile cu capitalizare de piață medie și vom reuși, că da, acest lucru. Avem obiective foarte clare de performanță pentru următorii ani, avem deci interesul de a livra acest produs, iar acest lucru merge mână în mână cu instrumentul intermediar eh, MCI, care va fi livrat de băncile intermediare și pentru care, pentru care discut, despre care discutăm acum cu 4-5 eh, bănci și vom putea să, să oferim eh, credite unor peste 1000 de întreprinderi cu capitalitate de piață medie, mid cap cum a spus, a spus înainte, nu putem să uh, Uh, oferim credite întregii Europe, Europei. Instrumentul nu este destul de mare pentru a-l oferi tuturor, dar este un început. Uh, vom mai crește Vom încerca să includem pe cei care au strategii de cercetare și inovare bine puse la punct, dar care se confruntă cu o situație financiară mai delicată. Aceasta este strategia noastră la BEI și anume de a se asigura că nu dau fali- că întreprinderile nu dau faliment fiindcă nu au avut acces la finanțare în contextul în care au o strategie uh, de finanțare excelentă. Aceasta este strategia noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Come back. Doresc să reveniți și dumneavoastră, domnule Elor, dar vă dau cuvântul. Nu avem uh, timp nelimitat la dispoziție, deci voi încerca să limitez cu întrebările mele. Aș dori să aflu un lucru când vine vorba de rating. Știm foarte bine că un uh, manager a unui portofoliu de risc, tehnologia reprezintă un risc și ratingul. Și aș dori să știu ce, important, ce importanță are ratingul Băncii Europene de Investiții și al Fondului European de Investiții. Și ați cam uh, ocolit întrebarea referitoare la echilibrul geografic. Din punctul de vedere al concentrării și al uh, prefectului de, pârg- de pârghie, o mie de uh, asemenea întreprinderi cu capitalizare de piață medie reprezentau un procent din cele producătoare de mașini, acum s-a ajuns la 5%. În Portugalia erau, existau unele, au mai rămas unele resturi din industria aeronautică. Deci, din punctul de vedere al echilibrului geografic, este foarte important pentru că se merge puțin dincolo de concentrarea pe un sector sau altul. Și am următoarea întrebare. Am văzut puține angajamente în regiuni unde există o necesitate mare de finanțare, pentru că în așteptarea după impunerea regulilor Basel 3, finanțarea este și mai greu de accesat deci, întrebarea mea se leagă mai ales de ratingul obținut de BEI, dar mai ales de problemele legate de portofoliul de risc al statelor uh, membre mai slabe, dar totuși, mai, totuși importante. Deci, am văzut această hartă frumoasă, dar dacă analizăm cu mai mare atenție cifrele, observăm că există o concentrare asupra statelor membre de dimensiuni uh, mai mari și nu neapărat asupra celor cu dimensiuni mai reduse care se află în sudul Europei. Și apoi mai am o întrebare. În ianuarie din întâmplare am participat la o, la o conferință în California în care am văzut că statul, uh, statul California a pus la dispoziție um, 100, o sumă importantă de uh, bani pentru investiții și uh, a invitat apoi și participarea sectorului uh, privat uh, Bine, suma de 100 de milioane de, euro, de dolari nu era una foarte mare. Dar doream să vă întreb ceva în mod specific de întreprinderile mici și melocii pe uh, TIC. Dacă noi am pune la dispoziție 100 de milioane de dolari, se pune întrebarea cum selectăm uh, gestionarul cel mai bun pentru acest portofoliu. Și a fost interesant să vedem că, deși situația bugetară a statului California era una foarte dificilă, totuși încerca să promoveze asemenea investiții cu un efect de pârghie imens, lucru care a atras un interes de a intra într-o competiție pentru a găsi cel mai potrivit concept de gestionare a fondului respectiv pe viitor. Și aș dori să știu dacă Banca Europeană de Investiții dorește să primească mai multe informații din partea sectorului privat când vine vorba de gestionarea acestor uh, fonduri de capital pe viitor. Mulțumesc, domnule Eller. Prima întrebare referitoare la ratingul BEI. Pot să vă spun Moody's, agenția Moody's ne-a confirmat uh, statutul de AAA. Este o veste foarte bună pentru noi. Acest lucru nu înseamnă că nu, că nu ne asumăm riscuri. Avem un buget dedicat activităților speciale în cadrul băncii noastre. Anul trecut a fost vorba de o sumă de aproximativ 5 miliarde de euro pe care am folosit-o în mare parte. Deci am semnat suma de aproape 3 miliarde de euro anul trecut, de exemplu, și mi-aduc aminte când am început să lucrez la Banca Europeană de Investiții și era mai tânăr în urmă cu 10 ani, activitatea noastră totală era de 500 de milioane de euro și era vorba de parteneriate public-private. Acum am ajuns la sume mult mai mari care ilustrează foarte bine evoluția Băncii Europeană de Investiții am beneficiat de creșterea capitalului de anul trecut, un lucru foarte important, dar vă pot confirma că având la dispoziție un buget atât de mare pentru activitățile speciale și sub, ținând cont de succesul Fondului European de Investiții, că și pe viitor ne vom putea asuma toate riscurile necesare în, ca, în cadrul noului program și Consiliul Director ne-a permis să ne continuăm activitățile și în acest an, la nivelul de anul trecut, și acest lucru, dacă se va adeveri și în următorii șapte ani, atunci aceste sume vor sta ca pentru totalitate la dispoziția Comisiei Europene. Cred că va fi vorba de o sumă de 32 de miliarde de euro, de, fi, de 23 de miliarde de euro, o creștere foarte mare în comparație cu cele 14 miliarde din perioada anterioară. Deci este un aspect foarte important pentru dumneavoastră și trec acum la a doua întrebare, acoperirea geografică. Într-adevăr, țările care se pare că se confruntă cu cele mai mari probleme și unde nu suntem atât, atât de activi, ați referit, de exemplu, la Portugalia, dar mai există și alte state din cealaltă extremă a continentului, din estul Europei, Există într-adevăr o legătură între dimensiunea unei uh, țări și dimensiunea proiectului pe care, unui proiect pe care putem finanța. Dacă este să iau exemplul Portugaliei, nu, au, nu există foarte multe uh, întreprinderi inovatoare și dacă acestea există, sunt foarte mici. Am avut unele încercări în, uh, în trecut, dar din păcate acestea au eșuat pentru că nu au putut fi finanțate prin uh, acest mecanism de finanțare cu partajare a riscurilor, dar având la dispoziție aceste două noi instrumente, MC și GFI, prin intermediul unor intermediari vom putea să răspundem uh, nevoilor întreprinderilor de dimensiuni mai mici. Prin intermediul GFI, de exemplu, există unele proiecte deja în Portugalia, un semn încurajator pentru că un, uh, un credit de 50 de milioane de euro nu era profitabil pentru noi. Deci să sperăm că vom putea contribui pe viitor și, și pentru aceste întreprinderi de dimensiuni mai mici. Este un lucru relevant și pentru Germania și alte state dar acum, pentru aceste proiecte de dimensiuni mai mici, cred că avem la dispoziție setul de instrumente necesar pentru a le sprijini. Și din punctul meu de, din, cred că vom putea extinde aceste instrumente la această finanțare de la 23 la 30 de miliarde de euro nu știu, poate uh, situația va fi puțin mai dificilă de a găsi asemenea proiecte de finanțare în Balcani, dar vom încerca să facem acest lucru, vom, vom organiza mai multe evenimente de, de conștientizare, dar nu ne putem implica în mod direct în aceste proiecte. Domnul președinte, nu prea mai avem mult timp la dispoziție. Ați putea continua această discuție în mod bilateral cu domnul Eller Uh, din păcate, există uh, interpreți foarte însetați în uh, cabină și nu aș dori să prelungesc întâlnirea noastră prea mult. Îmi cer scuze. Cred că trebuie să ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre. Doresc să mulțumesc și domnului Odi pentru cuvintele amabile din nou și doresc să mulțumesc doamnei Avis, domnului Stevens și domnului Malo și reprezentantului de la Banca Europeană de Investiție, căreia nu i-am, nu i-am reținut numele, pentru prezentările dumneavoastră și pentru faptul că ați răspuns la aceste întrebări. Cred că am avut o discuție foarte interesantă. Următorul punct de pe ordine de zi este diversă, nu există nimic aici. Data următoarei întâlniri va fi dimineața zilei de 10 aprilie, când vom avea o întâlnire comună cu alte comisii participând la o audiere privind uh, inițiativa uh, cetățenească. Întâlnirea. Declar ședința noastră încheiată și un prânz plăcut tuturor. Mulțumesc!